Ladies and gentlemen, ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Vă spun bun venit tuturor. Am întârziat puțin și ar trebui să ne străduim să începem totuși cât de cât punctual, pentru că trebuie să ne reobișnuim să fim punctuali, dar avantajul ar fi că putem să terminăm la timp. Și nici nu trebuie să-i pedepsim pe cei care sunt punctuali. Vă spun încă o dată un cordial bun venit și ajungem la punctul 11 al ordinii de zi. Este vorba despre planificarea bugetului pentru 2010, secțiunea 3. Sigur că putem să dezbatem legat toate cele trei puncte următoare de pe ordinea de zi, pentru că este vorba despre proiecte bugetare. Okay. Dann gebe ich das Wort an die Kollegin Eck îi dau cuvântul colegei Eck pentru a ne pune în temă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez câteva aspecte legate de raportul meu bugetar. Înainte de toate, îmi cer scuze că avem termene foarte strânse, dar asta nu din cauza comisiei noastre. Votul va avea loc în octombrie și pornind de la acel moment, având în vedere și poziția Comisiei Bugetare, trebuie să respectăm termenele care au fost stabilite. Pentru ca și opinia noastră să poată fi luată în vedere, a trebuit să ne fixăm asemenea termene. Am convenit cu coordonatorii asupra acestor termene înainte de vacanța de vară. Acestea ar fi primele lucruri pe care doresc să le spun. De obicei avem mai mult timp la dispoziție pentru dezbateri și membrii um, comisiei noastre au mai mult timp să studieze documentele, dar acum, având în vedere aceste termene foarte stricte, am avut o serie întreagă de amendamente din partea altor grupuri și uh, cei care au făcut parte din uh, mandatul anterior au uh, participat la toate procedurile de înaintare de amendamente. Am avut o susținere bună din partea tuturor grupurilor. Deci, acesta este un fel de uh, raport uh, esențial uh, care menține linia uh, de mijloc, linia comună a membrilor acestei comisii. Bugetul care ne-a fost propus de către Comisia Europeană pro- dorește să facă față provocărilor în domeniul energetic, tehnologia informației, cercetare, inovație și având în vedere în clipa de față criza privind uh, sursele de energie, bineînțeles că au existat accente pe aceste subiecte. Noi suntem membri ai Comisiei ITRE și, evident, acestea sunt accentele importante pentru noi, dar trebuie să ne încadrăm în programul cadru, inclusiv pentru programul european comun de cercetare și anumite linii bugetare uh, sunt uh, dedicate acestor programe. Eu cred că nu trebuie să subminăm uh, strategia de la Lisabona, pentru că această strategie este pentru dezvoltarea economică în toată piața internă. Uh, și bugetul va trebui să asigure implementarea unor politici adecvate în acest domeniu va trebui să refacem liniile bugetare inițiale. Acesta este, de fapt, obiectivul principal în acest raport. În avizul pe care îl discutăm astăzi, eu am încercat să urmez această linie și ideea este, cum să spun, să uh, restaurăm liniile bugetare inițiale. Mă bucur că raportorii din umbră ne-au indicat că vor dori să susțină toate aceste amendamente pe care le propunem. Avem câteva amendamente din partea verzilor. Nu le vom susține pe toate pentru a acorda Comisiei o anumită flexibilitate în activitate și avem o idee generală despre ceea ce ne dorim pentru ca ceea ce ne propunem să poată să fie cât mai eficient. Trebuie să uh, știm însă exact unde vor fi cheltuiți banii, pentru că nu trebuie să creăm o povară administrativă mai mare decât cea imediat necesară. Avem o serie întreagă de rapoarte de anul trecut care stabilesc anumite accente, iar Comisia va trebui să dovedească la rândul lor uh, flexibilitate. Privind energia nucleară, aici există propuneri pentru cercetare. În domeniu există în grupul nostru persoane care agrează ideea de uh, energie nucleară și alții care sunt total opuși acestei idei. Dar ceea ce este uh, comun tuturor acestor idei este că cercetarea este importantă, securitatea este importantă pentru toată lumea și trebuie să ținem seama de această rațiune. Deci dacă vom da curs acestor amendamente, va fi posibil să avem cercetare pe plan european în domeniu, eu uh, însă nu sunt o adeptă a energiei nucleare, dar sunt uh, convinsă că cercetarea este importantă în domeniu și depinde de statele membre da, să decidă dacă doresc să aibă uh, centrale atomice pe teritoriul propriu sau nu doresc să aibă. Noi vorbim însă de o cercetare în domeniu pe plan european. Cercetarea și securitatea în domeniu sunt uh, o cerință permanentă pentru noi, pentru că există centrale atomice pe teritoriul unor state membre. Deci, uh, cu acest uh, background pe care l-am schițat, aștept dezbaterea și opinia colegilor și sper să putem avea o sesiune de vot reușită la ora 10. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această expunere. Îi mulțumesc colegii pentru activitatea pe care a desfășurat-o pentru că în timp ce alții au fost în vacanță, dumneavoastră ați trebuit să lucrați, iar acum eh, s-au înscris la cuvânt raportorii eh, din umbră. Bueno, în primer lugar, felicitar a la ponente, también yo por su buen trabajo. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi vreau să o felicit pe uh, doamna raportare pentru un rezultat uh, excelent, deși a fost o cursă contra cronometru, cum a și spus. Aș avea câteva comentarii de făcut asupra amendamentelor. Vreau să spun că amendamentele depuse de grupul socialist și democrat vizează să reducă la minim uh, mă rog, reducerile bugetare în domeniul energiei și al cercetării, al dezvoltării și al inovării. Bine, cercetarea și inovarea sunt uh, um, pârghi indispensabile pe care le avem la dispoziție pentru ieșirea din criză și cred că acesta trebuie să fie obiectivul bugetului până la urmă și noi avem uh, un cuvânt de spus aici. Uh, uh credeți că vom putea să revenim la creșterea economică. Acesta, acest lucru va fi posibil datorită unui mix uh, energetic, uh, să recurgem la energie verde și să ne gândim la durabilitate. Pentru că nu putem să ne permitem niște reduceri bugetare suplimentare în acest uh, domeniu. programul de redresare economică a președin, al președintelui Obama, de exemplu, a mizat pe sporirea clară a bugetului alocat uh, dedicat cercetării um, criteriile înfățișate aici uh, sunt corecte și se poate vedea clar că um, cercetarea pierde teren în bugetul nostru, din păcate. Totuși, uh, cercetarea trebuie să rămână un domeniu important. Uh, amendamentele grupului nostru doresc să atenueze uh, reducerile bugetare pentru energie, cercetare și dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Colegul Lambert are cuvântul acum. Mr. Oh, do you hear me? Uh, so, well, first of all, uh, thank you uh, to uh, Lena Eich mulțumesc, în primul rând, mulțumesc doamnei Lena Eck pentru acest raport, pentru că n-a fost uh, cel mai ușor raport de întocmit. Vreau să răspund uh, la amendamentele verzilor pentru energia nucleară. Motivul acestora este pentru că dacă privim tabloul general și istoricul bugetului UE, putem vedea că energia, energiei nucleară i s-a alocat, i s-au alocat destui bani de la buget. Nu e ca ruda săracă, o rudă care a fost uh, uitată zeci și zeci de ani de zile. E o problemă de a ne concentra uh, resursele asupra unui anumit domeniu. Nu putem să ne mai permitem să uh, uh, risipim bani. Uh, pentru că sunt o grămadă de inițiative, de subiecte și, după cum a spus Lena, energia nucleară este și o prerogativă a statelor membre. Dacă Franța dorește să cheltuiască bani în acest domeniu, uh, pot să o facă, nu au nevoie de ajutor sau de un impuls din partea UE. Noi dorim să ne concentrăm resursele asupra um, ceea ce va îngădui Europei să facă diferența. Am mai discutat acest subiect și în comisia noastră și în alte sedii și știam că e vorba de o transformare a, a, a rețelelor, a infrastructurii, sunt lucruri uh, neapărat necesare. Pentru energia nucleară nu este nevoie de acest lucru și, apropo, uh, majoritatea, um, marea parte a industriei uh, nucleare se află într-o situație pozitivă și în niciun caz nu sunt niște nevoiași. Acestea ar fi motivele care stau în spatele uh, um, amendamentelor noastre. Mulțumesc și acum Paul Rubic. Mulțumesc, Paolo Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și biroului pentru că în perioada vacanței nu a fost deloc uh, ușor să desfășurăm activitatea de coordonare și aici, într-adevăr, s-a depus o activitate exemplară, astfel încât să putem respecta uh, termenele uh, care țin de întreaga procedură bugetară. Mulțumesc tuturor care au colaborat și aș mai spune că datorită crizei economice și a crizei uh, surselor de energie, avem uh, responsabilități suplimentare pentru a găsi uh, formulele adecvate de finanțare a activității în domeniu pentru a putea veni în întâmpinarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru a garanta siguranța locului de muncă în aceste întreprinderi. De asemenea, programul cadru pentru cercetare este foarte important pentru că și el va pune accente noi în domeniul eficienței energetice și va trebui ca în uh, acest program cadru, într-adevăr, uh, să existe uh, prioritar Um, accent pe eficiența energetică. Se dorește utilizarea um, hidrocentralelor, uh, utilizarea um, energiei eolice, toate uh, sursele noi de energie vor trebui să uh, fie în interesul nostru. De asemenea, uh, rețelele uh, de transport energetic în întreaga Uniune Europeană vor trebui să fie extinse. Un al treilea element, energia inteligentă. Dorim ca și aici să existe modalitate de operare flexibilă în cadrul acest program în privința energiei nucleare. Opiniile în comisia noastră sunt diferențiate, dar este limpede pentru toată lumea că trebuie să fie garantată siguranța funcționării centralelor atomice și aici va fi nevoie de transparență în configurarea sistemelor de securitate. În comisia noastră trebuie să încercăm să ajungem la o poziție comună pe care să reușim să o impunem și în plenară raportoarea va trebui să se coordoneze aici și cu Comisia pentru Bugete pentru a nu apărea poziții individuale foarte diferite de ceea ce decidem noi aici. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Kollege Malchitis. Mulțumesc, colegul Malchitis. Sper că am pronunțat corect numele. Mulțumesc, domnule președinte. Tonariu, era primie žingsniai Ir aš pirmiausia tikrai norėčiau padėkoti. Noi, membrii ai comisiei, nu știu exact cum se desfășoară lucrurile aici, sunt prim pași pentru noi, de aceea aș dori să mulțumesc vechilor membri ai comisiei pentru activitatea desfășurată în ce privește finanțarea unor proiecte importante. Noi toți suntem de părere că investițiile în infrastructura energetică și uh, noile rețele sunt foarte importante pentru a nu exista insule energetice, cum ar fi statele baltice sau alte state din Europa de Est. Aș dori să mai subliniez că este deosebit de important să avem o siguranță a utilizării energiei nucleare, de asemenea o reciclare în condiții de securitate pentru deșeurile nucleare, de asemenea transpunerea unor proiecte eh, legate de încetarea activității în centralele atomice. Alianța Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European a sprijinit toate amendamentele și vom fi favorabili acestor amendamente la vot. Mulțumesc domnului Balcitis. Képviselőtársak, tulajdonképpen nagy felelősség. Stimată, stimate colegi, stimați colegi, este o mare responsabilitate pentru noi toți uh, să luăm decizii. Partidul meu până acum nu a fost uh, reprezentat aici. Iau cuvântul pentru că Aici are loc o discuție în care aș dori să confirm ceea ce a spus uh, doamna raportoare, o poziție echilibrată privind uh, resursele pentru cercetare este necesară, s-a referit la, mai ales la cercetarea în domeniul energiei nucleare și al noilor surse de energie, a energiei regenerabile. Este vorba de aspecte de siguranță pentru noi și aici Uniunea are responsabilități deosebite. Eu nu cred că aici lucrurile trebuie privite izolat din perspectiva fiecărui stat în parte. Iar în ce privește energia nucleară, noi toți avem responsabilități pentru uh, viitor. Noi susținem o uh, energie verde. Ne-am dorit ca peste 20 de ani centralele nucleare să nu mai existe, dar dacă ne gândim la uh, toate noxele la bioxidul de carbon care afectează stratul de ozon, atunci poate că ar trebui să recunoaștem că ar fi înțelept să continuăm să utilizăm energia nucleară și să găsim o poziție echilibrată. În ce privește consumatorii, pentru ei este foarte important cât de, mari vor, cât de mare va fi prețul la curentul electric. Iar uh, noi știm cu toții că energia nucleară este cea mai ieftină din punct de vedere al consumatorului. Mulțumesc foarte mult pentru poziția dumneavoastră, doamna Heck. Dorești să mai interveniți? Nu? Poate din partea Comisiei o intervenție? Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Caras Filipe din partea Digi, Direcției Generale pentru Transport și Energie, deci voi face comentarii doar referitor la liniile bugetare 06. În primul rând, Direcția mea generală dorește să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și raportoare pentru propunerile făcute, pentru restaurarea sumelor cerute de Comisie în proiectul de buget pentru 2010. Am totuși trei remarci de făcut. În primul rând, privind amendamentele 6101 și 6109, prin care se propune o sporire a creditelor de plată comparate cu sumele propuse de comisie. Nu e vorba de sume mari, un milion pentru activitățile de susținere pentru politicile energetice și 5 milioane pentru cercetarea legată de energie. Noi credem că aceste sporuri nu sunt necesare pentru proiectele în curs de desfășurare. Vorbesc de creditele de plată, subliniez, nu creditele de angajament. Și în acest caz, credem că creditele de plată sau amendamentul care dorește sporirea creditelor de plată nu este necesar în actuala stare de aplicare a proiectelor. Comisia susține amendamentele 6, 1, 7, 8 și 7, 9 pentru un program european pentru uh, uh, energie inteligentă, dar credem că uh, creșterile propuse în uh, creditele de plată, 87 de milioane de euro, sunt prea sunt exagerate. 10 uh, milioane de euro ar fi suficiente pentru proiectele actuale și pentru cele noi cu creditele de angajament adiționale pentru 2010. Vorbim din nou despre creșterile de credite de plată. Ultima observație privește amendamentul 61-73 privind proiectele de energie pentru a ajuta la uh, redresarea economică. Mm, un amendament propus la remarci, adăugând un text care este similar cu cel al declarației Comisiei atașată la regulamentul trimit de dumneavoastră. Uh, trimit dumneavoastră. Însă e vorba de o, o, o formulare în care au fost eliminate cuvintele dacă va fi cazul și o, un echilibru geografic. Noi credem că Uh, noul text ar trebui să cuprindă și aceste uh, pasaje eliminate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, colega Eck. Uh, mulțumim încă o dată foarte mult. Firstly. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sigur că ne aflăm în fața unei crize triple, criză financiară, care în în curs de rezolvare, criza ocupării, criza locurilor de muncă și o criză climatică. Și pentru a putea să ne măsurăm cu aceste crize, răspunderile ce ne revin nu, în calitate de comisie sunt foarte importante. Politica pentru industrie, cercetare, zona ICP, sunt uh, instrumente de importanță majoră. Și acum, sigur, dezbatem uh, bugetul și știm că ne aflăm în competiție în acest domeniu cu toate celelalte comisii care și-au răspunderile lor politice. Deci, mai întâi, eu am încercat să nu supra încarc raportul și să elaborez un raport scurt și la obiect care să sublinieze cu claritate prioritățile noastre, pentru că acestea să fie clare și pentru colegii din uh, COBU, și ca noi să ne putem utiliza instrumentele avute la dispoziție pentru a contribui la rezolvarea acestei triple crize cu care se confruntă Europa și lumea întreagă. De aceea, în, această direcție mi-am concentrat uh, raportul și asta a fost și dorința membrilor. Dacă concentrăm amendamentele depuse de diferitele grupuri politice mm, care participă la, acest, la această comisie, vedem că toți împărtășim aceleași îngrijorări și de aceea m-am concentrat pe aceste opt puncte. Sigur că a, vor avea loc multe negocieri în, în COBU. Sper că putem obține majoritate pentru lista de voturi și amendamentele pe care le-am propus. Ulterior, când vom discuta aceste subiecte la grupurile noastre politice, să putem să ne susținem uh, uh, aceste argumente evocate în raport, uh, probleme cheie, pentru că sunt lucruri necesare. Este doar începutul discuțiilor privind bugetul și de aceea nu sunt încă foarte îngrijorată dacă avem câteva milioane de, de euro suplimentare la dispoziție, cum vrea Comisia, în varianta finală, pentru că credeți-mă că va fi o bătălie pentru fiecare bănuț la buget. Și în aceste domenii aș vrea să vă reamintesc dezbaterea avută cu Consiliul și Comisia, mai ales cu Consiliul, pentru întreaga perioadă bugetară, atunci când Consiliul a început prin a reduce cheltuielile pentru cercetare la jumătate. O situație catastrofală pentru uh, inovare și cercetare și lupta, bătălia finală a fost atât de înverșunată încât doar cu câteva săptămâni înaintea începutul anului bugetar încă nu se luase nicio decizie. Așadar, a fost cât pe aici să trebuiască să utilizăm uh, bugetul anului anterior. Dar dacă noi vom ști să ne punem în evidență prioritățile, vom avea o listă de vot foarte bună. Colegul Rubich a fost și el implicat. Știe cât de greu a fost, ce dură a fost această luptă și profit de ocazie ca să mulțumesc raportorilor din umbră și celor care au luat cuvântul pentru sprijinul exprimat și să vă solicit în continuare susținerea atunci când veți discuta aceste subiecte în grupurile dumneavoastră politice. Credeți-mă că discuțiile vor fi înflăcărate. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această atitudine foarte clară pe care ați exprimat-o. Este foarte importantă această poziție și pentru activitatea din grupurile politice și mulțumim foarte mult încă o dată pentru faptul că ați făcut mențiunile necesare pentru că activitatea noastră începe abia din momentul în care ne vom fi exprimat voturile. Fiecare are posibilitatea ca în cadrul grupului politic în care face parte să câștige pentru aceste puncte de vedere pe unul sau altul dintre colegi. Și acum să vedem la punctul 11. Este vorba despre un aviz, o propunere de aviz. Urmează ca la 8 septembrie să fie 2009, ă, la ora 12 să fie adoptat. Iar la 8 octombrie va avea loc votul, votarea bugetului. În legătură cu celelalte puncte, la 12 este vorba despre amendamente concrete și iată avem 84 de amendamente despre care am mai discutat. Există aceste amendamente în toate limbile deci înseamnă că astăzi nu vom discuta pur și simplu ce vom și nu le vom dezbate, pur și simplu ce le vom și vota. Astfel încât la 9 septembrie să putem să prezentăm punctul de vedere, iar la 28 septembrie are loc prezentarea lor în plenar, ședință plenar. Și cu asta ajungem la punctul, punctul 13, vot dar am aflat că la ora 10 este posibil acest lucru, deci înseamnă că am câștigat ceva timp. Pare rău că uh, trebuie să includem acum o mică, să zicem, cafea, pauză de cafea, dar v-aș ruga foarte mult să fiți punctual, pentru că la ora 10 să putem să începem cu votarea. Este foarte important să începem la timp, pentru că astfel, dacă ne rezolvăm problemele, câștigăm timp uh, pentru următoarea perioadă de colaborare. La 10 ne revedem! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Dragi colegi, reluăm ședința, așa cum am uh, promis. Începem punctual. Aveți cartelele de vot cu toții? Avem nevoie totuși de ea. Încercăm fără dacă se poate, putem poate și fără. Deputații care nu au cartele, de fapt, nu sunt deputați, bineînțeles, din ceea ce privește uh, activitatea sau funcția de votare. Mulțumesc foarte mult! Avem 84 uh, de amendamente. Aveți o listă de vot? Sper că toată lumea o are în față, astfel încât să putem începe. să facem o încercare, o probă în folosirea cartelelor de vot ca să economisim timp după aceea să meargă bine. Deci, deci votăm acum în legătură cu uh, decizia dacă vrem și mâine să mai facem acest lucru. Deschidem votul. Why not? Ne? Dann hier so, Sie mal für mich mit Ja. Ja. Okay. Deci, merge. Deschi... Deci, numărul 46 nu merge. Iată, sunt câteva care nu funcționează. Este sala cea mai nouă, cu aparatura cea mai nouă și totuși, iată, tehnica nu funcționează peste tot. Nici la domnul Langen nu merge, dar nu are cartela, totuși. Mai sunt și alți colegi la care nu merge cartela de vot. Deci, votul este deschis. Încercați, vă rog, să apăsați bine. Doamna Hall ar trebui să ne ajute tehnicienii. Pentru că dacă nu, dacă vom continua așa, pierdem timpul. Deci, iată, ave, a, avem o problemă. Lambert? Merge? Nu? Iată, nici acolo nu merge. Sunt, sunt unele mașini care nu răspund, aparate care nu răspund. Mai există un aparat care nu merge, Lambert's Hall. Încă aveți probleme, da? Toate, toate sunt bine conectate? Din păcate nu pot decât să sper că o să reparăm această problemă. Poate să încercați un alt uh, loc la un alt aparat. Este singura posibilitate și eu am făcut așa. Merge? Bine. Mai sunt probleme la altcineva? Deci, dacă mai aveți probleme, vă rog să vă ă, așezați în altă parte. Deci, ă, deci iată, am închis acest ă, vot. Rezultatul votului este 41 împotrivă, 22 pentru, 13 voci, voci date, 6 abțineri. Deci plus 1 plus 2 pentru. Sunt 24 pentru. Deci tocmai ați decis că și mâine ne vom continua ședința. Ei, a fost doar o probă totuși. Să începem. Prima solicitare, primul amendament, de fapt. Domnul Turmes, se votează prin ridicarea de mână sau electronic? Cred că mai bine votăm cu mâna și la sfârșit numărăm restul. De acord așa? Deci primul amendament 02010401 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Același cifră cu 02 la sfârșit. Cine este pentru? Cine împotrivă? abțineri, se adoptă. 04 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4.30 pentru, împotrivă, abțineri, câteva abțineri, una se adoptă. 501 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. La 503, cine este pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 201. Deci, suntem la 6100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la 61.40. vorbește fără microfon. În eh, otras lenguas, porque... Eh, există o mică nedumerire aici, pentru că numerotarea este diferită în alte în versiunile din alte limbi. Este o chestiune de, chestiune de traducere. Poate mai bine să citesc numărul de cod din dreptul uh, denumirii, prescurtării comise E3. Deci 6140 este rezolvat. Acum 6141. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6142 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 61-43 pentru, împotrivă, abțineri, deci una se adoptă. 61-44 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 07 este și el adoptat. Suntem la 61-45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 6174 este retras. 6108 cine pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri una se adoptă. 6146 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6147 cine este pentru? Împotrivă abțineri, una se adopte. 61, 78 este retras, 61, 48 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 61, 49 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 61, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-51, cine este pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. Ajunge amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 3 avem, se adoptă. Și cu asta 61, 61 și 71 sunt deja rezolvate. Am ajuns la 61, 55 pentru, Împotrivă? Abțineri? Una se adoptă. 6101 pentru? Împotrivă? Abțineri? Una se adoptă. 6152 este deja rezolvat, mă scuzați, spune vorbitorul. 61-79 este retras. Al doilea compromis, cine este pentru? Să numărăm. De mână este mai ușor să lucrăm manual. Împotrivă. abțineri. 3. 22 pentru, 32 împotrivă și 3 uh, uh, abțineri se respinge. Deci votăm și uh, legat de 6102. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Abțineri? Se adoptă. 61-75 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 61-73 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 61-84 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă 6109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6176 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61, 56, 61, 54, 56 uh, e caduc. 61, 54 pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc, se adoptă. 61, 10 este și el. Rezolva 61, 60 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61, 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61-59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61-57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61-62 pentru, împotrivă, abțineri, o singură abținere, de se adoptă 61-63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat în unanimitate 61-64 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 61-65 pentru, împotrivă, abțineri, una adoptat 6104 și 6166 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 6105 și 67 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 6112 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 61-23 pentru, împotrivă, abțineri, una adoptat. 61-32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61-13 pentru, împotrivă, abțineri, una adoptat. 61-33 pentru, 33. 61-33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Putem să, putem să votăm câteva amendamente împreună? Nu, bine. Atunci 61-24 pentru, împotrivă, abțineri, una adoptat. 61-21 pentru, nu. Abțineri se adoptă. 61-22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61-20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61-31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61-83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 61-11 și 61-19 împreună, uh, pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. 61-18 pentru, împotrivă, abțineri, una se adoptă. Vă mai întreb o dată. Putem să votăm împreună toată pagina care, care urmează. Deci de la 61.30 până la 61.14. Vă rog să ridicați mâna cei care sunteți de acord să adoptăm toate acestea la un loc. Cine nu este de acord cu aceste amendamente? Cine se abține? Una. Deci, de la 61.30 până la 61.14 le considerăm admise, adoptate. 61.81 acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la 61.69, este caduc. 61.80 pentru? Mulțumesc, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61-74 pentru, împotrivă, abțineri, una, adoptat. 61-68 pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, se respinge. Ei, asta a fost, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această uh, votare. Vă mulțumesc foarte mult. Cine este de acord cu tot pachetul în versiunea în care există, vă rog să votați electronic. Deci mai întâi electronic, iar colegii care nu au cartele vor vota după aceea și vom adăuga cifrele respective la uh, rezultatul final. Yeah. Open the vote. Deschidem votul. Au, ale, au, au votat cu toții? Ați votat toți? Trei de la PPE și unul de la Social și Democrați. Deci sunt, sunt în plus acești, acești colegi. Vreau să scoateți cartelele. Deci închidem votul. Mai este cineva care nu a putut să-și exprime votul și trebuie să voteze fără cartelă electronică. Iată, avem aici o abținere în plus. O abținere. Așadar, deci câte avem în total? Sunt 48 de voturi, 43 pentru, o abținere nimeni împotrivă și șase, mă scuzați, spune vorbitorul șase abțineri. 43 da, 0 uh, uh, împotrivă și șase abțineri. Deci 49 este numărul total al celor care și-au exprimat votul. Am adăugat pe cei care nu au avut cartela electronică. Vă mulțumesc pentru modul operativ în care am rezolvat acest punct de pe ordinea de zi. Încă nu puteți pleca acasă, însă, pentru că mai avem uh, încă un punct pe ordinea de zi. Sigur, uh, dacă și oaspetele nostru a venit. Îl așteptăm pe domnul Kranz, care este ministru Eine Minute machen wir Pause. Äh, mai facem un minut pauză. Dragi colegi, vă urez uh, bun sosit din nou. Mă bucur că sunteți cu toții aici. Salutăm uh, prezența unui uh, oaspete aici, în cazul în care încă n-ați observat acest lucru. E cam gălăgie în sală. Dragi colegi, puteți să vă continuați discuțiile Uh, în afara acestei săli tot ceea ce este important pentru dumneavoastră în acest moment. Vă rog să discutați afară. Avem, iată, un oaspete și se cuvine să avem liniște și să ascultăm cu atenție. Îl salut pe domnul uh, Tobias Kranz, care este ministru uh, pentru învățământul superior și cercetare în Suedia. Este președintele în exercițiu al Consiliului în Uniunii Europene. Vă salut, domnule ministru. Ne bucurăm foarte mult că sunteți în mijlocul nostru. Chiar și, și ieri am avut posibilitatea să ascultăm doi colegi de-ai dumneavoastră și ne interesează foarte mult să aflăm ceea ce ne veți prezenta. Ne interesează așadar expunerea dumneavoastră și fără alte uh, cuvinte multe introductive, vă dau cuvântul și după aceea vor avea, loc, vor avea cuvântul colegii și vom avea ocazia să purtăm o discuție cu dumneavoastră. Aveți cuvântul. Microfonul vorbitorului este închis. Ia försöker igen. Herr ordförande, eh, ärad medlemmar av Europaparlamentet, mina... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor. Este o mare plăcere pentru mine să vă pot prezenta prioritățile președinției suedeze în domeniul cercetării. Președinția suedeză Uh, continuă activitatea excelentă a președințiilor franceze și cehă, cărora le suntem foarte recunoscători. Președinția noastră vine într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu un număr de provocări importante. Ne aflăm în uh, mijlocul celei mai uh, grave crize economice din anii 30 și până acum. Gripa se răspândește în întreaga lume și schimbările climatice devin uh, din ce în ce mai evidente. În uh, aceste vremuri e tentant să ne concentrăm pe soluții cu term- pe termen scurt, dar eu aș dori să subliniez importanța gândirii pe termen lung. Atu- în uh, vremuri grele e foarte important să investim în cercetare, în inovare, pentru că pe asta se va baza viața noastră pe viitor toți eh, cei care activăm în această zonă trebuie să ne asumăm eh, responsabilitatea și să nu lăsăm deoparte eh, perspectiva pe termen lung. Multe țări fac investiții importante în domeniul cercetării și Uniunea Europeană are ambiții aici și noi avem niște priorități. În primul rând e vorba de gestionarea zonei de cercetare europeană, apoi triunghiul cunoștinței și viitorul programului cadru în ce privește dezvoltarea uh, zonei de cercetare europeană, vrem să ne concentrăm pe uh, relevanță, uh, priorități și eficiență. O mai bună guvernanță a zonei de cercetare europeană înseamnă o mai mare eficientizare. Uh, Suedia crede că o cotă mai mare din bugetul UE trebuie alocată cercetării, inovării și altor metode de a ne promova competitivitatea, dar credem de asemenea că resursele alocate acum cercetării pot fi utilizate mai eficient. O mai mare coordonare între ce se face la nivel european și ce se face la nivel național este necesară fără, sigur, a lăsat deoparte diversitatea care ne caracterizează. Multe din măsurile sau instrumentele, dacă le putem numi așa, pe care le avem la dispoziție, uh, sunt uh, sub influența unor zone de, uh, unor factori de decizie la nivel regional sau național. E vorba de pluralism, ceea ce este o forță a cercetării comunitare, dar în același timp noi credem că o mai bună coordinare la nivel european ar, ne aduce doar beneficii. Asta înseamnă, în primul rând, o mai mare responsabilizare a statelor membre zona de cercetare europeană trebuie să se concentreze mai clar pe relevanță, pe importanță. Cetățenii europeni trebuie să vadă că investițiile în cercetare fac diferența în viața lor de zi cu zi și ale urmașilor, în viețile urmașilor lor. La începutul iulie, noi am organizat o, o conferință privind viitorul cercetării în Europa, conferință ce a, a avut loc la Lund, în sudul Suediei, și a fost uh, urmată de declarația de la Lund. Uh, Conferința a subliniat faptul că cercetarea la nivel european trebuie să fie eh, să țină cont de, din ce în ce mai mult de provocările cu care ne confruntăm, eh, schimbările climatice, accesul la energie durabilă, la apă și consecințele unei eh, um, îmbătrâniri a populației și pandemiile. Și de aceea trebuie să creștem relevanța, importanța zonei de cercetare europeană. De asemenea, trebuie să identificăm priorități în cercetarea europeană, uh, ceea ce a fost rolul Comisiei până acum, ceea ce nu mai este acceptabil. Acest proces trebuie să se întâmple într-un mod deschis, cu implicarea tuturor actorilor, uh, atât publici cât și privați. Dacă eforturile noastre, uh, dacă vrem ca eforturile noastre să fie încununate de succes, Consiliul și Parlamentul European împreună trebuie să conduc acest proces sigur cu uh, conlucrarea uh, Comisiei și sunt uh, convins că ne veți sta alături. Acum, discutând cum putem dezvolta zona de cercetare europeană, nu e doar vorba de a aștepta propuneri din partea Comisiei, ci trebuie să mobilizăm autoritățile naționale și regionale și agențiile, instituțiile comunitare, precum și alți actori implicați din uh, societatea civilă în parteneriate pentru a dezvolta zona de cercetare economică și o dezbatere publică în legătură cu dezvoltarea de astfel de parteneriate. Din acest motiv, președinția suedeză organizează un seminar la nivel ministerial pe data de 24 septembrie, înainte de Consiliul uh, Ministrilor Cercetării. Organizăm asta împreună cu Parlamentul European, pentru că știu că împreună putem să ne aducem contribuția la dezvoltarea ulterioară a zonei de cercetare europeană. Uh, seminarul se va baza pe niște studii și rapoarte, de exemplu, lumea în 2025, pentru a vedea ce se va întâmpla în această zonă a cunoașterii uh, în următoarele 15 ani. Dar consolidarea uh, cercetării nu este suficientă pentru o relansare economică. Președinția noastră a uh, acordat prioritate uh, unor elemente din așa numitul triunghi al cunoștințelor, interdependența dintre Um, învățământul superior, cercetare și inovare. Uh, eu tocmai vin de la a doua mm, uh, conferință majoră a președinției noastre din zona cercetării și dezvoltării uh, din Göteborg și s-au discutat exact aceste subiecte, mm, puterea inovării. În Suedia, sigur, se fac investiții importante în, în cercetare și problema este că uh, ne confruntăm cu un paradox. Sigur că cercetarea este o valoare în sine, dar e important și ca descoperirile de pe urmarea cercetării să fie în beneficiul întregii societăți. Uh, noi aceste descoperiri trebuie comercializate, nu să zacă prăfuite într-un sertar. Trebuie să vedem și cum pot fi modernizate universitățile, dacă acestea trebuie să funcționeze eficient și să fie competitive. O altă problemă pe care vrem să o evidențiem aici este calitatea uh, învățământului superior a universităților și altor instituții de învățământ superior. E foarte important pentru viitorul nostru, pentru că prea puține universități europene apar în aceste clasamente de calitate universitare. Uh, avem nevoie de mai multe investiții la nivel european pentru a ne dezvolta instituțiile de învățământ superior și președinția noastră va dezvolta, dezvol, uh, va propune dezvoltarea unei strategii europene în această zonă. Uh, de asemenea, președinția suedeză vrea să inițieze o dezbatere privind viitorul programului cadru, pentru că e important ca să dăm dovadă de ambiție, nu doar în ce privește calitatea, dar și în ce privește eficiența. Noi credem că uh, putem să ne atingem scopurile printr-o strategie mai bună, uh, pentru că trebuie să reducem birocrația și să vedem ce se întâmplă în viața reală, cu implicarea tuturor partenerilor, să nu avem o gândire îngustă. Trebuie să simplificăm povara administrativă impusă cercetătorilor care aplică pentru fonduri toți, uh, Comisia, statele membre, uh, Parlamentul și-au rolul de jucat aici și un, uh, un mijloc de a consolida zona de cercetare europeană sunt programele comune și o mai bună cooperare. De asemenea, credem că o mai bună coordonare între programele la nivel național este crucială. În decembrie 2008, uh, Consiliul a adoptat concluziile în privința acestor programe comune și noi suntem gata să punem în aplicare aceste concluzii în 2010. Știți că este un grup la nivel înalt care uh, acum uh, analizează aceste propuneri și știm că s-au făcut progrese asupra maladiei combaterii maladiei Alzheimer și alte boli neurogenerative. Sperăm că putem să vă supunem atenției unui un proiect pilot comun uh, pentru a lupta împotriva uh, bolii Alzheimer. În concluzie, vreau să spun că un alt uh, subiect care ne este foarte drag este strategia pentru zona Mării Baltice și aici este nevoie de o cooperare regională și în domeniul cercetării, în care deja sunt în desfășurare um, asemenea programe. În legătură cu mediul înconjurător există deja bine numitul proiect bonus uh, și uh, acest bonus ar trebui adoptat ca un proiect uh, în cadrul articolului 169 din Tratatul European ca o propunere comună a țărilor din zona Mării Baltice și sperăm să ajungem la o soluție concretă în acest sens în această toamnă. Um, în concluzie vreau să vă spun că o colaborare între toate instituțiile europene este vitală pentru ca noi să avem succes și uh, sperăm că va continua buna cooperare care a existat întotdeauna între uh, Comisia dumneavoastră și Consiliu pentru a ajunge la beneficii reale pentru cetățenii europeni, pentru cercetători, investitori și antreprenori. Și în concluzie profit de ocazie ca să vă felicit pentru faptul că ați fost aleși sau realeși și uh, de-abia aștept să ne întâlnim la seminarul care va fi organizat pe data de 24 septembrie aici în Parlamentul European. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări sau sugestii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare amplă și pentru felicitările adresate. Și ajungem acum la o dezbatere. Avem până acum șase înscrieri la cuvânt prima intervenție din partea doamnei Eck. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare aprofundată a priorităților suedeze. Pentru mine nu este o surpriză să aflu de la dumneavoastră aceste lucruri și eu sunt parlamentar suedez, dar e interesant totuși să știm cum arată proiectele de viitor. De câțiva ani mă interesează anumite aspecte din acest domeniu. Noi eh, tocmai discutăm despre proiectul de buget și, din păcate, sunt prevăzute reduceri cu 6% al eh, finanțărilor pentru inovare și, inovării și cercetării. Este o discuție uh, pe care um, noi am purtat-o din nou în legătură cu mijloacele financiare uh, care au fost prevăzute în anteriorul buget, care au fost extrem de precare pentru cercetare. Sperăm ca lucrurile să poată fi îmbunătățite cât de cât în bugetul pe anul viitor. Comisia a propus uh, sume ceva mai mari, Parlamentul chiar a plusat, dar eu aș vrea să știu cum stau consultările la nivelul Consiliului în ce privește banii pentru inovație, pentru cercetare. De asemenea, care sunt piedicile birocratice pe care cei care trebuie să acceseze fondurile pentru cercetare trebuie să le învingă. În luna august am, avut, am participat la diverse conferințe pe teme industriale și am constatat că multe întreprinderi mari din mai multe state europene, chiar întreprinderi transnaționale, nu au solicitat fonduri pentru a participa la proiecte de cercetare europeană, tocmai pentru a evita toate neplăcerile legate de birocrația foarte stufoasă în uh, ce privește accesarea acestor fonduri. Oare în, ultim, în lunile următoare putem face ceva pentru a îmbunătăți lucrurile? Mulțumesc foarte mult colegei Eck. Are cuvântul acum domnul Brejina. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru această descriere foarte precisă a priorităților suedeze în acest domeniu. Cercetarea și activitatea oamenilor de știință vine spre binele societăților din fiecare țară. De aceea, Trebuie să tratăm cu toată seriozitatea acest domeniu. Dar dacă privim puțin bugetele pe care statele membre le pun la dispoziția cercetării, mai ales în ce privește uh, noile state, statele care au aderat recent, uh, fondurile pentru așa numitul al șaptelea program cadru sunt foarte modeste și statele noi ar trebui să fie încurajate să se dezvolte pentru a putea ține pasul și în acest domeniu cu statele mai dezvoltate. O seamă din piedicile care există uh, pentru a putea participa la proiectele de cercetare chiar creează piedici pentru noile state membre. Există multe piedici administrative care apar și pe plan european. Și eu aș fi interesat să aflu ce intenționează președinția suedeză să facă pentru a putea să reducă o parte din aceste piedici administrative și pentru ca și noile state membre să poată să se integreze mai bine decât până acum. Mulțumesc! Bun dia! Uh... Următoarea vorbitoare este doamna Carvalho. Bună ziua, aș vrea să spun tuturor, este prima dată când iau cuvântul în această comisie. Aș dori să salut toate persoanele care sunt prezente. Doresc să mulțumesc domnului ministru pentru prezentare și aș vrea să uh, fac o mică observație și să pun o întrebare. Tot ce vreau să spun se referă la cercetare și la inovație, pentru că în contextul unei crize economice și sociale, inovația este foarte importantă, cercetarea este importantă, lupta împotriva schimbărilor climatice este importantă. Inovația trebuie să figureze și în răspunsul urgent pe care trebuie să îl furnizăm, trebuie să ne ă, modificăm strategia industriei din Europa, strategia industriei automobilistice și sectorul energetic. Ieri Comisia a făcut cunoscut un pachet foarte important pentru viitorul Europei, care se numește pachetul inovativ. Aș vrea să știu care sunt proiectele președinției în legătură cu acest pachet, ce intenționați să faceți în domeniul inovațiilor, o inovație bazată pe cercetare, spuneați în discursul dumneavoastră, dar trebuie extins puțin acest cadru. Trebuie să existe și o inovație pe plan social, o inovație în activitatea organismelor din sectorul public. Aș vrea să știu care sunt proiectele dumneavoastră în general în domeniul uh, inovărilor pe care le așteptăm în toate aceste domenii. Mulțumesc. Iar acum, doamna Ribiera Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit în comisia noastră și pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat în legătură cu prioritățile președinției suedeze, ca de pildă subiectul cercetare. Este un pilon pe care trebuie să ne bazăm în eforturile noastre de a depăși criza. Este și uh, un mijloc de a stimula progresul pe societate, în societate. Astăzi când am discutat bugetul, vorbeam despre ceea ce uh, în clipa de față se află în, cercet- în atenția noastră. Din păcate, uh, cercetarea nu se bucură de atenția cuvenită nici când e vorba de agenda politică, nici când e vorba de mijloacele pe care bugetul le pune la dispoziție. Trebuie să ne coordonăm mai bine în acest domeniu pentru a stimula activitatea de cercetare pe plan european, pentru a crea o rețea universitară care să colaboreze în interiorul Europei. Trebuie să facem mai mult în practică pentru asta și din acest punct punct de vedere, sigur că bugetul ar trebui să furnizeze sursele necesare. Doamna Țicău a spus ieri că ne dorim ca Uniunea Europeană să fie o economie care să se bazeze pe știință și care să fie competitivă. Așa este. Domnule ministru, aș vrea să vă adresez două întrebări concrete. Este vorba despre Uh, infrastructurile uh, europene de cercetare și dispozițiile existente în acest sens. Uh, eu am raportat în legătură cu acest domeniu. Activitatea desfășurată a fost foarte serioasă, am cooperat cu toate grupurile politice, dar a fost, de fapt, mai mult o consultare pe care am putut să o avem pentru că ținea de competența noastră. Noi ne-am dorit un rol important în acest domeniu. Am căutat soluții de compromis pentru a putea să ne asumăm responsabilități. Trebuia să din păcate însă din motive invocate de Consiliu, nu s-a ajuns la o adoptare a acestui raport. Poate că sub președinția suedeză lucrurile vor putea să demareze eh, cu mai mult succes. Parlamentul și Comisia în clipa de față nu eh, dispun de informații, nu știm cum s-au rezolvat lucrurile în acest domeniu și eh, ce anume se va adopta în anumite cazuri concrete. Am vrea să primim de la dumneavoastră câteva informații suplimentare. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră și în legătură cu articolul 161. A doua întrebare, în informațiile pe care ni le-ați furnizat, câteva lucruri mi-au rămas neclare. Când ați vorbit despre cele două dosare care se află acum în atenția Parlamentului, mă refer la bolile neurodegenerative, cum este boala Alzheimer, pentru că uh, noi uh, am uh, dori să existe o programare comună și nu în articolul 169. Noul instrument Joint Programming ar putea să fie foarte important și el figurează și în programul cadru. Și vreau să vă spun că noi, cei care facem parte din această comisie, ne-am dorit ca dosarele care vor fi tratate prioritar în președinția suedeză să fie tratate pe baza articolului 169 pentru ca Parlamentul să poată să se implice mai mult în aceste chestiuni importante. Aș dori de asemenea să aflu dacă ne puteți spune ceva despre rezultatele recentei conferințe care a avut loc la Göteborg, care au fost subiectele care s-au discutat prioritar la această conferință. Mulțumesc! mulțumesc, iar acum uh, colega Jordan Cisli. După aceea vom face o întrerupere în ce privește întrebările. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Aș avea trei întrebări. În primul rând, al șaptelea program cadru Deja avem primele experiențe, cercetătorii îmi spun că în acest program cadru este încă și mai dificil să elaborezi progrese, mai ales cu grupuri mici de cercetători și pentru că este, uh, există sarcini administrative încă și mai mari. Uh, mi-aduc aminte că Parlamentul European a cerut uh, tocmai eliminarea, sau mă rog, măcar reducerea acestor poveri birocratice și administrative și tocmai ne-am făcut ecoul vocii celor implicați, cercetătorii. Cum intenționați să aplicați mai eficient programul cadru? Ce uh, trebuie făcut pentru ca administrația să fie redusă? Ce intenționează să facă președinția pentru ca fondurile pentru cercetare să devină mai accesibile, inclusiv pentru grupurile mai mici de cercetători? În al doilea rând, ați vorbit despre acest triunghi al cunoașterii. În fosta legislatură, uh, noi am creat Institutul European pentru Tehnologie, iar acum uh, s-au pus la punct procedurile. Care, la ce anume progrese vă așteptați dumneavoastră, președinția suedeză, suedeză în ce privește Institutul European uh, al Tehnologiei? Și în al treilea rând, între prioritățile președinției dumneavoastră se află cercetarea și în același timp, bugetul pentru cercetare este redus. Aici nu este un paradox, credeți dumneavoastră? Mulțumesc, aș vrea să dea domnului ministru ocazia să răspundă, pentru că întrebările au fost concise, îi rămâne timp suficient la dispoziție pentru a face. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici, pentru că văd că sunteți foarte pasionați <clears throat> de domeniul de care mă ocup. Iată, s-au ridicat aici probleme foarte importante. Sper că voi reuși să răspund la toate întrebările care s-au pus. Sigur, sigur că uh, eu sunt, uh, am fost cercetător, sunt un om de știință și e important și pentru mine să reducem cât mai mult posibil birocrația, să simplificăm lucrurile pentru cercetători, sigur. Uh, și atunci sunt total de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Am introdus un număr de reforme pentru a simplifica lucrurile și a reduce povara administrativă Eu sper că aceste reforme vor continua. În uh, ce privește problema cu bugetul, după cum am spus în declarația de adinaori, suedezii sunt uh, bine cunoscuți uh, în, pentru că ei consideră că mult mai mulți bani ar trebui investiți în cercetare, de exemplu, de la bugetul pentru agricultură și asta este o prioritate a noastră și trebuie ca resursele deja existente pentru cercetare să fie utilizate mult mai eficient. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că găsim moduri de a îmbunătăți dezvoltarea la nivel european pentru a uh, impulsiona lucrurile și a vedea statele membre ca pe niște adevărați parteneri pentru politicile la nivel european. Noi suntem foarte ambițioși uh, vrem într-adevăr să se, să, să, uh, se simtă prezența președinției noastre și acțiunea președinției noastre, iar în ceea ce privește distribuirea fondurilor din bugetul european pentru cercetare, modul în care aceste fonduri sunt distribuite diferitelor statele, state membre, eu cred că e important aici să remarcăm faptul că uh, trebuie să acționăm în conformitate cu regulamentele uh, în vigoare. Sigur, Comisia poate introduce modificări, poate ajusta sistemul deja existent dacă va fi necesar. Uh, Însă avem la dispoziție deja un sistem care deja funcționează de câteva vreme încoace și nu putem să-l modificăm până nu vom fi stabilit uh, viitoarele sisteme. Acum, în ce privește <clears throat> triunghiul cunoașterii, evocat de unii dintre dumneavoastră, e modul în care noi încercăm să descriem importanța ca noi să jucăm un rol de lider în politicile de inovare. Um, uh, va avea loc o conferință foarte importantă în acest, domeniu, în uh, acest domeniu și eu uh, îmi voi uh, expune prioritățile. Um, vreau să spun apoi că trebuie profitat la maximum de toate oportunitățile de care dispunem în legătură cu programarea comună, care va juca un rol cheie în zona de cercetare europeană, iar pentru dezvoltarea acestei zone, îmbunătățirea inovării în Europa este de o importanță excepțională, mai ales în acest moment în care ne aflăm. Iar în ce privește informarea Parlamentului European, sigur că vom mai avea ocazii să vă oferim informații punctuale. Și vă mulțumesc pentru atenție. Ibla. Colega Nibler acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mă bucur că purtați în comisia noastră dialogul privind politica în domeniul cercetării. Vă mulțumim pentru această prezență. Aș vrea să mă refer la două subiecte. Politica în domeniul cercetării eu sunt de 10 ani în Parlamentul European, a devenit una tot mai europeană. Infrastructurile pentru cercetare sunt pregătite cu mai multă intensitate. Dumneavoastră spuneați că există și proiecte în domeniul joint programming. Uh, care demarează găsesc că acest lucru este foarte bun, că putem pe plan european să facem mai mult împreună, că vor exista sinergii și că în felul acesta putem uh, evita poate și uh, duplicări uh, cu activitatea pe plan național care pot fi la un moment dat ineficiente. Sigur că există și temeri că s-ar putea ca la un moment dat activitatea de cercetare să nu se mai desfășoare decât coordonată pe plan european. Dumneavoastră negociați cu uh, toate celelalte 26 de state membre. Au fost exprimate asemenea temeri în legătură cu faptul că spațiul de cercetare european ar putea la un moment dat să intervină prea mult în um, libertatea de a decide pe plan național în domeniu? Asta ar fi o întrebare. Spuneați că de pe acum se fac pregătiri pentru cel de-al uh, optulea program cadru. În clipa de față uh, este al șaselea program în vigoare, urmează uh, al șaptelea, dar oare și statele membre pot pune accente noi pentru cel de-al optulea program cadru de cercetare? Există deja demersuri în acest sens, pentru că și dezbaterile noastre pentru cel de-al șaptelea program de cercetare ne-am uh, dorit uh, să existe o administrare a fondurilor cât mai puțin uh, complicată, să reglementăm prin simplificare accesul la fonduri. Poate că anul viitor ar trebui să invităm cercetători în comisia noastră care să ne spună concret ce s-a îmbunătățit în uh, cel de-al șaptelea program de cercetare în comparație cu cel de-al șaselea, pentru că noi vrem să urgentăm lucrurile, vrem să simplificăm lucrurile, să le ușurăm și ar trebui să ne pregătim deja pentru cel de-al optulea program. Mulțumesc foarte mult și inclusiv pentru această sugestie. Iar acum colegul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Sunt aici două puncte pe care aș vrea să le abordez. Am o întrebare și vreau să vă atrag atenția asupra unui anumit subiect. Întrebarea este următoarea. Adineaur ați spus că trebuie să facem o reflexie pe termen lung. Cred că aveți dreptate. Cetățenii noștri așteaptă impulsuri, impulsuri provenind de la nivel de la nivelul instituțiilor europene, pentru că astăzi majoritatea lucrurilor pentru cercetare se fac în, la nivel de state membre. Credeți, uh, în calitate de reprezentant al Suediei, dar și de reprezentant al Consiliului, credeți că cercetarea ar putea fi sectorul în care pe plan european să putem pune în comun toate fondurile, cum am făcut și cu politica agricolă comună, în care am pus în comun fondurile, oare n-ar putea fi și cercetarea, marea politică europeană în care statele membre, fără mm, crește sumele de la buget, pentru că e vorba de a transfera la scara uh, Uniunii mm, sumele de la nivelul statelor membre. Credeți că n-ar fi o idee inovatoare pe plan politic? Și îmi voi termina intervenția atrăgându-vă atenția. Și, uh, cred că există și a fost reflectată deja aici problema birocrației europene care influențează funcțion- funcționarea și distribuirea fondurilor pentru cercetare uh, pentru centrele de cercetare. Anul trecut am fost raportor pe această temă. Am votat un amendament al doamnei Gresle solicitând Comisiei Europene să înceteze, uh, să îngreuneze situația uh, centrelor de cercetare sunt tot felul de funcționari care recalculează sumele și uh, cer să recupereze banii de la aceste centre de cercetare, situație care exasperează uh, uh, um, cercetătorii și apoi regulile sunt modificate pe parcurs, lucrurile devin absolut de neînțeles la nivel financiar, de finanțare pentru cercetători. Și vă atrag atenția asupra acestei realități ca împreună să solicităm comisiei să dea dovadă de mai mult discernământ atunci când examinează și controlează centrele de cercetare, a căror mare majoritate își, uh, fac, își face treaba cinstit, cu caiete de sarcini uh, absolut foarte bine uh, stabilite. Danke, colegin Ticău. Mulțumesc, colega Ticău. Președinte, domnule ministru, Conform strategiei de la Lisabona, statele membre ar trebui uh, să investească 3% din produsul intern brut în uh, cercetare. Din uh, această sumă, două treimi ar trebui să vină din partea sectorului privat. Aș dori să vă întreb, având în vedere că dezvoltarea economică a Uniunii Europene, și mă refer în special la viitor, depinde de educație și cercetare. Aș dori să vă întreb ce măsuri aveți în vedere, mai ales ținând cont de contextul crizei economice în care ne aflăm și ținând cont de faptul că produsul intern brut al statelor membre s-a diminuat datorită acestei crize economice, ce măsuri aveți în vedere pentru a stimula implica, implicarea, implicarea sectorului privat și creșterea investițiilor din partea sectorului privat către cercetare și mă gândesc în special la cercetarea aplicată. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Matthias. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Ministro falo aqui na qualidade, numa dupla qualidade. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Voi vorbi aici în calitate de uh, neo uh, <laughs> parlamentară. E prima dată că mă aflu aici, dar sunt și cercetătoare. Timp de 10 ani am fost cercetătoare în cadrul unei universități în proiecte internaționale finanțate din diverse programe cadru. Și în această calitate Aș dori să mă adresez dumneavoastră spunându-vă că cercetătorii trebuie să utilizeze aceste instrumente și au mari dificultăți în uh, modificarea, în, când se fac modificările programelor cadru, există totdeauna un element variabil în utilizarea instrumentelor. Pentru că e clar că există incompatibilități uh, între Mm, instrumentele de cercetare. În programul în cadru cu numărul 5 existau stimulente pentru grupurile mici. În al șaptelea program cadru se pune accentul pe proiectele integrate, pe rețele, în care erau implicate din ce în ce mai multe grupuri de cercetători, dar aceste grupuri sunt constrânse sistematic să schimbe paradigma. Deci fie uh, o amplificare, fie o restrângere a rețelelor de cercetare. Situația este neclară și mi se pare acum urgent să reformulăm uh, un program cadru, să vedem exact care sunt instrumentele la dispoziția cercetătorilor și oamenilor de știință uh, pentru că, pur și simplu, aceștia sunt debusolați. Iar apoi, de fiecare dată trebuie să învățăm din nou și din nou cum să depunem o candidatură pentru un proiect de cercetare ca să totdeauna să ne adaptăm la noile instrumente, ceea ce din nou este o dificultate majoră în calea grupurilor de cercetare. Deci uh, trebuie mai puțină birocrație și să stabilim odată pentru uh, totdeauna instrumentele avute la dispoziție de cercetători Instrumentele trebuie să fie identice, să se ajungă la o situație de stabilitate și pentru ca să putem într-adevăr să ajungem la obiectivele noastre și anume să avem o activitate de cercetare coerentă. Și de aici două întrebări. O dată e vorba de definirea priorităților în activitatea de cercetare, pentru că dumneavoastră ați uh, evocat uh, prioritățile referitoare, de exemplu, la Alzheimer și la bolile neurodegenerative. Uh, în ultimii ani au existat uh, situații în care s-a vorbit foarte mult de nanotehnologii, de organismele modificate genetic și așa mai departe. Uh, dacă există unele priorități de cercetare care sunt centrale la nivel european și pentru uh, rețelele internaționale, acestea trebuie să fie articulate în ce în ce mai mult între Comisie, Consiliu și Parlament. Însă, repet, că definițiile și prioritățile sunt făcute, sunt întocmite la nivel politic. Bine, dar este important ca procesul acesta de definire și de reglementare a priorităților să fie mult mai clar și mult mai transparent. Pentru fiecare program și fiecare ciclu în parte. Voi încheia referindu-mă la statele terțe. Există multe instrumente pe care le avem la dispoziție și care permit uh, schimburi cu cercetători proveniți din alte părți ale globului. Dar și aici uh, uh, obstacolul principal este birocrația. Cred eu că în afară de acest lucru și de această problemă, e important să consolidăm zona de cercetare europeană la care v-ați referit de atâtea ori dar, să o consolid... dar nu trebuie să o consolidăm și să ne uităm doar la ce se întâmplă în ograda noastră, ci să ne deschidem spre alte regiuni, spre alte țări, spre alte continente, pentru că uh, de multe ori uh, în acest domeniu mm, Uniunea Europeană a avut un comportament șovăitor mm, sau nu a aplicat pentru toți partenerii aceleași criterii. Aș dori pentru că și aceasta este o problemă politică centrală. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre relațiile cu statele terțe. Aș mai avea alte întrebări despre al șaptelea program cadru, dar totuși nu vă mai răpesc din timp și închei aici. Mulțumesc, colegul Lambert. Uh, Mr. The Minister, first of all, uh... Domnule președinte, domnule ministru, în primul rând, în calitate de ecologist, trebuie să spun că uh, m-a bucurat foarte mult să aud prioritățile președinției suedeze care se potrivesc cu agenda noastră și cu ce credem noi că e necesar pentru ca Europa să înfrunte împreună provocările economice și cele legate de mediu. Sigur, schimbările climatice, dar nu doar acestea, să nu uităm de epuizarea resurselor la nivel planetar. Uh, acum, pentru că nu suntem foarte mulți aici, aș dori uh, domnule ministru, să aud opinia dumneavoastră. Sunteți uh, fost cercetător asupra trei subiecte. În primul rând, v-ați referit la eficiența cheltuielor. Pe bună dreptate, dacă vrem să cheltuim mai mult pentru cercetare, trebuie și să arătăm că sumele cheltuite sunt cheltuite cum se cuvine. Uh, sigur că o, o eficiență de 100% nu este un lucru realist. Însă, dacă aveți toate pârghile, dacă ați avea toate pârghile la dispoziție, de unde ați începe ca să uh, îmbunătățiți eficiența? Ce, care sunt principalele obstacole aici? Și în al doilea rând, aceeași întrebare despre accesul IMM-urilor. Este o dezbatere în curs. Unde se petrece cu adevărat inovarea? Unii cred că ai nevoie de o masă critică și că e vorba de instituțiile de dimensiuni mari care sunt importante, alții spun că uh, ideile cele mai bune le au uh, institutele mici și uh, eu cred că IMM-urile se confruntă cu dificultăți în a avea acces la fondurile europene și cele din domeniul privat, dar și, să spunem, universitățile mici pot să se lovească de aceste dificultăți. Ce credeți în legătură cu asta? Credeți că organizațiile mai mici Uh, sunt mai bine făurite pentru inovare? Și ultima întrebare, și din nou mi-a plăcut foarte mult ce a spus uh, în legătură cu acest subiect, noi suferim în Europa de o împrăștiere a eforturilor. Eforturile nu sunt concentrate. Avem prea multe priorități avem 27 de state membre și unul din lucrurile importante pentru ajungerea la o masă, este ajungerea la o masă critică și eu cred aici că instrumentele Uniunii Europene reprezintă un catalizator pentru asta. Nu, e, nu reprezintă singura cale, dar sunt un catalizator. Și mă întreb cum putem să îmbunătățim uh, funcționarea lor. Ce credeți dumneavoastră? Și poate un ultim comentariu. <clears throat> Dumneavoastră vă ocupați de cercetare și uh, vă veți întâlni cu uh, colegii dumneavoastră, miniștrii din acest domeniu și cum credeți că puteți influența colegii dumneavoastră pentru ca cercetarea să devină mai importantă, mai recunoscută? Credeți că colegii din Ministerele de Finanțe uh, sau la nivel de prim-ministri vă uh, con- concep cercetarea ca pe o resursă strategică? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mă scuzați dacă nu am pronunțat foarte bine. Are cuvântul acum colegul Velcitis. Ministre, pirmiausiai. vorba de domnul Balcitis. Didelė ir išsame prezentacija, kuri buvo šiandieną padaryta. Ir... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare pe care ați făcut-o azi în comisia noastră despre, vorbim despre programele de cercetare vom înțelege atât noi cât și statele membre că există un anume cerc vicios până la urmă, uh, mai ales în condițiile crizei economice, crizei financiare. Problema cea mai uh, gravă este aceea care se referă la schimbările climatice și aici este chestiunea foarte gravă. Deci, cum putem să soluționăm, poate cu ajutorul unor investiții viitoare, va costa foarte mult acest lucru. În același timp, va fi necesară și la, din partea noastră o cooperare cât mai strânsă în domeniul cercetării științifice. În cele 27 de state membre Există asemenea probleme și mai ales în noile state membre uh, din cauza trecutului lor uh, uh, există aceste probleme mai deosebite. Deci, care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu aceste state? De pildă, atitudinea dumneavoastră față de statele membre este una pozitivă aveți uh, anumite priorități aici, în timpul președinției dumneavoastră? Dacă puteți să le și concretizați puțin, însă, uh, în ceea ce privește statele riverane la Marea Baltică, statele baltice, mulțumesc. I'd like to take up Mr. Lambert. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Griffin. Aș dori să reiau cele spuse de domnul Lambert. Știu că sunteți la curent cu acest lucru, dar multe din uh, noile surse de energie emergente sunt bazate de pe minerale rare, de exemplu litiul, care au prețuri astronomice. Ce este mai puțin știut este că 95% din mineralele acestea rare sunt produse în China, care planifică să restrângă sau chiar să uh, interzică exporturile. <clears throat> Și atunci noi, Occidentul, trebuie să uh, ne adaptăm acestei situații. Poate ne puteți explica ce planuri se fac pentru a, a, în legătură cu combaterea acestei probleme și uh, cu mineralele rare și dacă recunoașteți nevoia <clears throat> pentru un audit la nivel internațional a uh, resurselor de energie la nivel mondial uh, pentru că activitatea noastră să se bazeze pe evaluări uh, științifice. Uh, dacă, să vedem dacă nu am depășit chiar o, o, o perioadă de criză la nivel de petrol. Mulțumesc, colega Toia. Mulțumesc și eu, domnului ministru, pentru cele spuse și pentru că a spus că va impulsiona uh, toată problematica aceasta a cercetării. Vreau să mă refer la ceva ce a spus dumneavoastră și ceva ce nu cred că sunt mai reflectat în cele spuse de colegii mei. V-ați dorit un consens mai mare, o implicare mai mare a tuturor actorilor interesanți. În primul, pe primul plan pun Parlamentul, care nu a fost totdeauna implicat în, punerea, în aplicarea programelor, o mai mare implicare, spuneam, pentru că dumneavoastră a spus că prioritățile trebuie să fie comune, ca tot să fie de acord cu alegerea acestor priorități. Și cred că mulți dintre noi sunt interesați de această noutate, acest aspect inovator și aș dori să știu mai multe cum putem proceda și uh, vă asigur că Parlamentul uh, va fi foarte receptiv la propunerea dumneavoastră. Mulțumesc că a fost uh, ultima luare de cuvânt și acum dăm ocazia domnului ministru să răspunde la întrebările formulate. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă voi referi mai întâi la problemele care sunt într-un fel probleme întrebări principiale. Sunt absolut de acord cu toate întrebările care au fost formulate aici, pentru că este foarte important să găsești un echilibru care este un echilibru dificil de realizat între programele europene de cercetare și ceea ce se întâmplă în diversele state membre pe planul cercetării și evoluției științei trebuie să creiem un spațiu european de cercetare, pentru că în felul acesta se poate interacționa foarte bine între planul european și planul național. Sunt de acord eh, că nu trebuie numai Comisia să controleze lucrurile sau numai statele naționale să controleze lucrurile, ci să găsim un uh, echilibru delicat între aceste interacțiuni în legătură cu cel de-al optulea program cadru. Sigur că ne dorim ca în timpul președinției noastre să inițiem primii pași și sperăm ca cei care vor urma să continue această activitate, dar sunt marile provocări în fața cărora ne aflăm, modificările climatice, pandemiile care uh, constituie o amenințare în clipa de față. În legătură cu finanțarea, pentru că au fost puse multe întrebări legate de finanțarea programelor de cercetare pe plan european. În Suedia suntem de următoarea părere că Bugetul european pentru cercetare trebuie să fie astfel configurat încât să provină anumite sume și din agricultura europeană. Sigur că sursele de finanțare trebuie să fie bine echilibrate astfel încât să dispunem de banii necesari pentru cercetarea europeană. Iar în legătură cu aspectele de administrare a fondurilor pentru cercetare, de povara birocratică, am spus că această birocrație ar trebui redusă, simplificată și pe plan național. Noi ne gândim de multe ori la aspectele birocratice care țin strict de reglementările europene, dar eu cred că și pe plan național, atunci când se fac uh, proiectele uh, care urmează să fie aprobate, să nu uh, existe atâtea piedici. Sunt provocări importante pentru uh, președinția suedeză și eu nu pot decât să mă bucur dacă și dumneavoastră, în comisia dumneavoastră, favorizați o simplificare a formulelor de a accede la aceste fonduri. Este direcția corectă în care trebuie să evoluăm împreună. Acei 3% pentru cercetare și dezvoltare sunt foarte importanți. Noi am constatat că Europa, din acest punct de vedere, încă nu a progresat așa cum ar fi de dorit. Noi trebuie să impunem, într-adevăr, acești 3%. Multe state membre au reușit să facă pași semnificativi în această direcție, dar și celelalte state membre ar trebui să susțină la fel de angajat domeniul cercetării pentru ca împreună să putem atinge acest obiectiv. Este important ca sectorul privat să poată fi sensibilizat în acest sens. Pentru că, așa cum s-a spus aici, două treimi ale fondurilor ar trebui să vină în alcătuirea acestor 3% din sectorul privat. Diversele programe cadru, sigur că ar trebui să conțină prioritățile absolute pentru ca noi să creăm cercetătorilor condițiile ideale pentru munca lor, pentru o politică de cercetare inteligentă care să aibă în vedere și proiecte pe termen lung și provocări pe termen lung. Vin asupra noastră multe situații noi ă, au existat descoperiri importante în ultimele decenii și acum 50 de ani și acum 40 de ani. Dar ă, tocmai această perspectivă pe termen lung în domeniul cercetării este importantă. Ar trebui să ă, ținem seama de acest aspect. Ar trebui de asemenea să avem o imagine de ansamblu asupra instrumentelor de care dispunem pentru ca proiectele să poată fi alcătuite pe o perspectivă mai îndelungată. Spațiul european de cercetare. Noi spunem adesea că ne străduim să creăm un spațiu european de cercetare pentru a putea valorifica mai bine capacitățile, resursele europene, dar noi trebuie să rămânem atrăgători și pe plan global ca parteneri în domeniul cercetării. Nu trebuie să ne consolidăm doar intern în cadrul Uniunii Europene, ci să ne sporim atractivitatea în afară. Iar acest lucru, ă, de asemenea, ă, trebuie să-l promovăm. În legătură cu politica de cercetare și ceea ce pot să facă întreprinderile mici și mijlocii, un aspect important asupra căruia dumneavoastră ați atras atenția. Comisia ne va furniza Uh, un document, iar noi dorim, în timpul președinției suedeze, să încurajăm aceste demersuri. Sigur, este greu să spui pe, de pe acum în ce măsură vom reuși să ne realizăm aceste obiective, dar noi pornim la drum cu multă ambiție. Chestiunile mari cum am putea să-i convingem pe ministrii finanțelor din statele membre să pună mai mulți bani la dispoziție pentru cercetare în momentul în care ne aflăm într-o situație de criză economică. Dar noi am văzut că și în acest context economic au existat țări care au fost dispuse să suplimenteze fondurile pentru cercetare și la noi uh, stă la dispoziție pentru cercetare 5 miliarde de coroane suedeze. Pentru că au înțeles ministrii finanțelor că acești bani sunt bine investiți pentru viitorul țării și viitorul omenirii. Sper ca uh, cei responsabili de cercetare să reușeze, reușească să uh, sensibilizeze pe ministrii finanțelor în acest sens. În orice caz, este un mesaj pe care eu l-am preluat la de la dumneavoastră și voi încerca să îl susțin cu toată vigoarea. Cooperarea, spuneam, este foarte importantă. Uh, avem aici ambiții și în ce privește bonus. Este important să ne coordonăm cooperarea și cred că în curând se va vedea că am întreprins mult în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru sprijin și pentru cooperarea excepțională. Domnule ministru, vă mulțumesc în numele comisiei noastre pentru vizita pe care ne-ați făcut-o, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat și pentru um, amabilitatea cu care ați răspuns la toate întrebările noastre. Vă mulțumesc. Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu dumneavoastră pentru că este unul din domeniile foarte importante în care Uh, trebuie să punem lucrurile în mișcare dincolo de uh, limitele uh, convingerilor politice ale unui grup sau altuia. Vă doresc drum bun acasă, vă mulțumesc și în felul acesta am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Doamnelor și domnilor, ajungem acum la punctul 16, chestiuni diverse. Sper că nu aveți intenția să țineți discursul la acest punct. Punctul 17. Datele următoarelor reuniuni. Luni 28 septembrie reuniune la Bruxelles, după aceea pe 29 septembrie din nou la Bruxelles și pe 30 septembrie tot la Bruxelles. Sper că vă face plăcere că vom avea ocazia să ne revedem atunci și sunteți bucuroși acum că am terminat mai repede. Vă doresc drum bun acasă.